Okay, uh, welcome Bun venit tuturor. Cred că suntem suficienți ca să putem uh, discuta primul raport. Așadar, mai întâi putem adopta ordinea de zi. Nu văd uh, nicio opoziție. E dificil în această sală să vă văd pe toți. Deci va trebui să ridicați mâna cu putere și să, să îmi faceți semne. Amân uh, anunțurile președintelui până la voturi ca să fie mai mulți oameni. Și atunci trecem direct la punctele 3 și 4. Acordul de cooperare al Uniunii Europene prin concurență uh, și politica de aplicare a regulilor și raportor este domnul George Cutaș. Thank you, thank you, Sharon. Mulțumesc, doamna președinte. So, uh, we will discuss together about... Vom discuta împreună punctele 2 și 3 pentru că au legătură unul cu celălalt. Important este că am decis să avem o rezoluție mai largă privind acordurile de cooperare ale Uniunii Europene pe acest subiect, având drept punct de pornire negocierile actuale pentru acordul de a doua generație dintre UE și Elveția. Personal, cred că un astfel de acord cu Elveția este necesar, ținând seama de locația strategică, de localizarea strategică a Elveției față de Uniunea Europeană și de numărul de investigații făcute în ambele jurisdicții în trecutul recent. Este cu, că, părerea mea că a, pedepsirea abuzurilor transfrontaliere de poziție dominantă va fi mult mai eficientă odată cu intrarea în vigoare a acestui acord. Totuși, acordul nu stabilește o obligații constrângătoare, începește cooperarea și lasă o marge mare uh, prin referința la interesele importante care pot fi invocate drept justificare uh, când nu se dorește îndeplinirea unei cereri depuse de una dintre părți. Principala noutate introdusă de acest uh, nou tip de acord este posibilitatea Comisiei uh, pentru concurență și pe Comisia Europene, Departamentul de Concurență și a, uh, a, uh, omologului său din uh, Elveția să facă schimb de informații în ce privește concurența și cred că este un model pentru viitoarea aplicare a politicii în domeniul concurenței. Mai mult, cred că ar trebui să adoptăm un cadru general care să stabilească o bază comună minimă pentru orice viitoare negocieri pe această chestiune lăsând totuși marge de manevră Comisiei pentru rezultate mai ambițioase care să fie realizate de la caz la caz. Sigur, ar trebui să existe, să se stabilească niște mecanisme sigure pentru transmiterea informațiilor confidențiale. Trebuie să protejăm documentele legate de procedurile de uh, settlement, de uh, înțelegere extrajudiciară și cele de uh, publicare a informațiilor în contextul unor acțiuni de natură civilă sau penală. Din nefericire, uh, evoluțiile recente în Comisia responsabilă pentru economie din Consiliul de Stat, deci Camera Superioară a Parlamentului Elvețian, uh, dovedesc că mai există încă unele îngrijorări în legătură cu nivelul de protecție care se oferă informațiilor confidențiale. Deocamdată, Consiliul de Stat a suspendat procedura de acord și mi se pare un pic ciudat, dacă îmi permiteți, pentru că am organizat o audiere la începutul lui noiembrie, dar am avut și o întâlnire bilaterală cu ambasadorul elvețian la UE, domnul Balțarati, și cu vicepreședintele Comisiei Elvețiene pentru Concurență și ei nu prevedeau niciun fel de probleme de acest gen pentru ca acordul să fie aprobat în Parlamentul elvețian. Aș vrea să profit de faptul că reprezentantul Comisiei Europene este prezent astăzi și cred că ar fi mai bine să-l întrebăm care, este, care sunt șansele pentru ca Parlamentul Elvețian să respingă sau, din potrivă, să aprobe acest acord. Cred că ei la Comisie au mai multe informații decât avem noi. Deocamdată, uh, rezoluția a fost uh, redactată și Comisia INTA deja și-a dat avizul Așadar, sugerez să trecem mai departe și dacă în ianuarie elvețienii decid să respingă acordul, ar trebui și noi să ne reconsiderăm strategia, dar, pentru moment, propunerea mea este să continuăm și să vedem ce se va întâmpla în ianuarie. Vă mulțumesc. Okay, thank you very much. Doamna președinte, mulțumesc. Raportor din umbră, Marcus. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, în principiu, sunt, sunt de acord cu domnul raportor. Această propunere de acord nu este o mare realizare, dar creează un uh, cadru de reglementare, mai ales când este vorba de informații confidențiale în domeniul concurenței. Este un un punct de plecare pentru uh, un cadru mai pe, term pe termen lung. Cred că, oricum, legislația europeană și cea elvețiană în domeniul concurenței este similară, deci este ușor să se creeze o compatibilitate între cele două sisteme, mai ales în ceea ce privește accesul la informații și punerea la dispoziție de informații. Cred însă că, în concluzie, noi, ca Parlament European, cred că trebuie să fim de acord cu, să dăm, ne dăm acordul pentru acest acord. Sunt însă prevăzute prea multe marge de manevră și prea puține angajamente obligatorii. Aveți interpretare în limba engleză, doamnă președinte? Păcat că nu aveți în engleză, doamnă președinte. O nouă pereche de căști și s-a rezolvat, spune doamna președinte. Bun, continui pe subiect. Asta înseamnă că pe termen lung, dreptul concurenței este un black box uh, în Europa și față de state terțe, ceea ce regret. Pe de altă parte, având în vedere structura foarte similară a procedurilor, este posibilă o cooperare strânsă, deci cred că până la urmă ar trebui să fim de acord cu acest acord, știind foarte clar că în viitor mai există posibilitatea de a îmbunătăți aceste acorduri și de a face să ajungem la niște proceduri mai transparente. Mulțumesc! Okay, for LD. Pentru ALDE, Nils. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc raportorului. Și dincolo de asta nu sunt foarte multe lucruri de adăugat. Acesta este un nou tip de acord de a doua generație și de a doua generație și sperăm că prin el vom realiza ceea ce promite să realizeze Trăim într-o lume globalizată și Elveția e cumva în mijlocul Uniunii Europene, geografic vorbind, și avem nevoie de informații de la ei. Prin urmare, susțin uh, poziția domnului Cutaș pe această chestiune și nu am uh, nimic de adăugat. Vă mulțumesc. Okay, uh, I don't see... Doamna președinte, nu văd alți raportori din umbră. Mai dorește cineva, membrii Parlamentului, să ia cuvântul? Nu văd pe nimeni. Comisia? Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în primul rând, mulțumesc foarte mult raportorului și membrilor Parlamentului pentru un proiect de rezoluție foarte încurajator, nu doar începește proiectul de acord, dar și față de politica noastră privind cooperarea internațională și mulțumesc foarte mult pentru încura... cuvintele încurajatoare. Nu cred că trebuie să intru într-o explicație detaliată privind scopul acestui acord, pentru că domnul Cuta și-a făcut deja foarte bine acest lucru. Ideea în spatele lui este că din ce în ce mai multe uh, fuziuni și carteluri au o natură internațională, că trebuie să cooperăm cu autoritățile internaționale și cu autoritățile elvețiene în domeniul concurenței, cu atât mai mult pentru că ei se află în mijlocul Europei. Domnul Cut așa a explicat de asemenea foarte bine care sunt parametrii acestui acord în ce privește faptul că informația va fi, schimbul de informații se va face numai atunci când două autorități investigează același comportament sau comportamente similare și se face schimb de informații numai pe bază voluntară, iar informațiile, informațiile pe care le primim uh, legate de cazuri de uh, înțelegere extrajudiciare nu vor fi folosite decât dacă există conceptul părților. Uh, fără să intru în mai multe detalii, aș încerca să răspund întrebările, la întrebările domnului Cuta și uh, ale altor membri ai Parlamentului. În primul rând, care e situația în Elveția? Ce știm este că comisia care se ocupă de ratificarea acestui acord în Camera Superioară a Parlamentului Elvețian, pentru moment a amânat dezbaterea care ar trebui să aibă loc în noiembrie și a amânat acum până în ianuarie ce se află în spatele acestei situații. Uh, în Parlamentul Elvețian sunt unii care în, în, în același timp ar dori să modifice legislația concurenței și se gândesc la posibilitatea de a introduce în această legislație nouă posibilitatea ca uh, firmele să ceară o reviziu, o analiză sau să facă uh, un apel la deciziile autorității de concurență de a face schimb de informații cu Comisia Europeană. Uh, sigur, asta ne îngrijorează într-o oarecare măsură, pentru că dacă această posibilitate de a face apel față de decizia de schimb de informații va fi integrată în legislația elvețiană, posibilitatea de a face schimb de informații va deveni destul de dificilă și ce facem noi? Sigur, nu putem interveni în activitatea Parlamentului elvețian, dar suntem într-un dialog constant cu autoritățile elvețiene, atât cu guvernul elvețian cât și cu autoritățile din domeniul concurenței, pentru a ajuta uh, cum putem, pentru a explica cum funcționează schimbul de informații în, inter- în interiorul Uniunii Europene, să explicăm toate garanțiile pe care le oferim pentru acest schimb de informații ca să dăm uh, noi asigurări pentru membrii Parlamentului Elvețian. Sigur, nu putem prevedea ce se va întâmpla, dar guvernul elvețian, autoritățile elvețiene sunt foarte angajate față de acest acord și vorbim, discutăm cu Parlamentul pentru a-i convinge de mm, motivele uh, care stau în spatele acestui acord și de ce nu e nevoie să se introducă procedura de apel. Un element pe care l-am menționat în acest context este că, de exemplu, în Uniunea Europeană există o rețea mai dezvoltată de autorități de concurență care fac schimb de informații și nu există nicio posibilitate de a face apel față de aceste decizii de a face schimb de informații. Și cred că nimeni nu poate contesta faptul că sistemul nostru este unul care oferă toate garanțiile. În ce privește întrebarea dacă acest acord va fi un model pentru viitoarele acorduri? am spune, sigur, nu putem avea aceeași abordare pentru toată lumea, dar e adevărat că în contextul curent, actual, într-o economie globală, unde vedem încălcări ale concurenței la nivel global, uh, nu mai menționez aici uh, fuziunile multijurisdicționale sau marile carteluri, este în interesul nostru să evoluăm către aceste acorduri de a doua generație prin care se poate face schimb de informații confidențiale. După cum știți, probabil negociem deja cu un, un astfel de acord cu Canada. Am informat Parlamentul în legătură cu procesul. Deocamdată discutăm uh, o problemă în acest acord, cel mai protecția datelor și imediat ce facem progrese în acest domeniu vom informa din nou Parlamentul. Nu avem planuri de a negocia astfel de acorduri cu alte jurisdicții, ce obțin pentru moment, dar ne vom gândi la această posibilitate și pentru a avea un astfel de acord, în primul trebuie să ai o relație de încredere cu cealaltă, opera- cu cealaltă autoritate de concurență. În al doilea rând trebuie să existe un interes din punct de vedere al volumului de cazuri cu care ne ocupăm uh, simultan sau împreună cu aceste autorități. Trebuie să avem garanții că sistemul juridic al celelalte jurisdicții oferă suficient în ce privește protecția datelor, suficientă protecție a drepturilor, uh, ceea ce e un standard, în, drepturile la apărare, ceea ce este un standard în Uniunea Europeană. Și numai când avem toate aceste garanții, atunci putem să negociem unul dintre aceste acorduri, însă e un lucru pe care îl studiem. Uh, suntem deschiși uh, în a considera posibilitatea unor alte acorduri de acest uh, tip cu alte jurisdicții. Mă voi opri aici și voi fi gata să răspund la alte întrebări dacă mai există. Okay, thank you very much. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Dorește raportorul să mai ia cuvântul? Doar să mulțumesc colegilor pentru susținere. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei pentru informarea foarte bună și, cum spuneam, sper și cred că este un pas înainte și că trebuie să susținem acest acord și să păstrăm calendarul existent și vom vedea în ianuarie ceva, care va fi cea mai bună soluție. Vă mulțumesc. Okay. Uh... În regulă. Tocmai am avut prezentarea proiectului de raport. Termenul pentru amendamente este 5 decembrie. Vom examina acele amendamente pe 9 ianuarie cu ținta de a vota pe 20 ianuarie și în comisie și de a merge la plenară pe 2 februarie. Acesta este calendarul actual. Avem acum uh, un avans de cam un sfert de oră și încercăm să găsim pe raportori pentru următorul punct care este propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului privind uh, fondurile de piață monetară. Ar fi foarte bine dacă am putea să folosim acest fel de oră dezbătând mai degrabă decât să așteptăm, dar din păcate trebuie să așteptăm. Uh, aș vrea ca toată lumea să înțeleagă că uh, orarul nostru este unul indicativ și Până atunci vom aștepta să vină suficienți membri relevanți pentru acest dosar. Până atunci, pauză. Thank you. Nu, să se pună la Mulțumesc. Am reușit să adunăm pe toată lumea. Deci avem uh, puțin timp suplimentar. Putem trece imediat la punctul 5 de pe ordinea de zi și propunerea referitoare la fondurile de piață monetară și am să-i dau cuvântul direct uh, raportorului, uh, domnului El Cadraui. Said. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, înainte de a vă prezenta ideile principale ale acestui raport, am să vă explic uh, contextul pentru cei care știu câte ceva despre sistemul bancar paralel. Probabil că ați citit uh, raportul de la Consiliul de Stabilitate Financiară care ne spune că începând cu 2000, că din 2012 sistemul bancar paralel a crescut cu aproximativ 5 trilioane de dolari la 71 de trilioane de dolari, deci practic un sfert din activele financiare, 117% din PIB-ul uh, mondial uh, este reprezentat de acest sistem la nivel uh, mondial, la G20 și la uh, CSF, la Consiliul de Stabilitate Financiară, dar și la nivel uh, european, au existat apeluri de reglementare a acestui, acestor activități bancare și financiare nereglementate. Se dorește reglementare pentru a fi sigur că Um, nu există modalități de a evita reglementările existente. Comisia a publicat uh, această propunere în septembrie. A fost un răspuns la acest apel. După cum știți, uh, fondurile de piață monetară sunt parte din acest sistem paralel. Am avut un prim schimb de opinii. Cred că Comisia a văzut asta ca o bună bază pentru activitatea sa următoare. Cred că trebuie să luăm în considerare uh, concluziile la care am ajuns anul trecut în raportul nostru despre sistemul bancar paralel. Acesta conținea o serie de recomandări pentru fondurile de piață monetară și le-am luat în considerare în raportul meu. În ceea ce privește tocmai acest raport, fondurile de piață monetară pot fi utile pentru finanțarea pe termen scurt a băncilor, companiilor și guvernelor. Deci Ideea nu este să eliminăm aceste instrumente. Vrem să ne asigurăm, în schimb, că avem un cadru transparent. Comisia prevede o valoare constantă de aproximativ un euro, un dolar și distinge asta de o Uh, variantă variabilă a uh, fondurile, fondurilor de piață monetară, așa numitele VNAV. Iar acestea sunt uh, deosebite de CNAV, iar Comisia propune să se acorde trei ani pentru a se crea un, un tampon eu personal cred că ar trebui să fie introdus imediat. Eu cred că este necesar pentru a elimina posibilitatea unor um, pierderi. Propunerea mea pe termen lung este pentru 5 ani așa numitele CENAV ar trebui să dispară și ar trebui să trecem la uh, VNAVS, evaluarea, valoarea activului net. Mario Draghi, într-o reuniune la această, în această comisie, a vorbit exact uh, despre um, acest tip de transfer, despre această mișcare, iar BCE în raportul său despre IOSCO a solicitat asta și um, Consiliul pentru Stabilitate Financiară a solicitat asta în ultimul său raport, iar la nivel al statelor membre există o serie de state care ar dori același lucru. Deci am luat în considerare acest uh, lucru în raportul meu, propunând această perioadă de 5 ani în care să aibă loc uh, această trecere, această schimbare. Avantajul ar fi că sectorul uh, ar putea să se adapteze și să uh, iar investitorii ar avea suficient timp să caute alternative și surse de finanțare. În ceea ce privește ratingul, un punct important la care face referire propunerea Comisiei, este important ca profilul de risc al acestor fonduri să fie bine evaluat. Iar în ultimii ani am făcut unele modificări în legislația referitoare la agențiile de notare, astfel încât uh, ne-am asigurat că ele sunt dente. Comisia propune două puncte care au de-a face cu acest subiect. În primul rând, se propune ca fondurile de piață monetară să nu poată solicita uh, o evaluare, crearea unui rating. Eu cred că nu este logic, pentru că pentru micii investitori acest lucru ar putea fi util. Ar fi util pentru investitor ca aceste fonduri de piață monetară să fie evaluate. Deci nu îmi dau seama exact care este rolul acestei prevederi propuse de comisie. Ceea ce este important este că aceste fonduri trebuie să își creeze propriile capacități pentru a se asigura că produsele în care investesc sunt evaluate într-un mod mai independent. Și cred că Comisia a avut o idee foarte bună aici și propunerea sa este foarte bună, ideea aceasta de um, a avea propriile capacități și propria expertiză sprijin acest lucru, dar, dar cred că Comisia merge puțin prea departe când vorbește despre șase tipuri de evaluări care trebuie să fie dezvoltate de către fiecare fond de piață monetară. Cred că acestea, aceste fonduri pot uh, să-și găsească propriul model în, în, cu ajutorul unor uh, linii directoare, unor orientări. Și cred că ar fi o abordare mai flexibilă. În plus, Consider că în condiții stricte, investițiile într-un uh, fond de piață monetară sunt limitate, dar pot totuși uh, crea probleme. Fondurile de piață monetară în sine, dar și legate de companii și mici investitori, pot fi folosite pentru a extinde riscul. Deci este poate o idee bună să investești în mai multe fonduri diferite, nu numai în, în unul singur. Și de aceea cred că această posibilitate trebuie să rămână. Aceste fonduri uh, operează în uh, două cadre diferite op și IMM. Cred că în interesul transparenței, fondurile de piață monetară și mai ales gestionarea acestora, mai ales dacă sunt într-un stat uh, terț, e bine, trebuie să ne asigurăm că acest stat terț nu este un paradis uh, fiscal. Și cred că trebuie să avem câteva reguli și referitoare la acest gestionar uh, ai um, fondurilor și poate putem face o referire la ceea ce, ce spunea domnul Giegold în raportul, raportul său. De asemenea, aș dori, în ultimul rând, să subliniez importanța unei bune supravecheri pentru implementarea acestui obiectiv. Cred că trebuie făcute unele adaptări aici, mai ales pentru fondurile mai mari, care uneori se ocupă, au uh, portofolii de peste 10 miliarde, ar trebui să ne gândim la reglementare la nivel european. Bineînțeles, uh, sunt curios uh, ce vor avea de spus și colegii. Vom respecta termenul. Termenul pentru amendamente este săptămâna viitoare și apoi vom avea timp aproximativ o lună pentru a discuta. Iar apoi vom vota în februarie. După aceea vom avea câteva luni în care putem să încercăm să ajungem la un acord cu Consiliul. Președinția Elena a... ne-a indicat că dorește să finalizeze acest dosar. Deci dacă toate lucrurile merg bine, putem încheia, cu acest dos, încheia acest dosar înainte de finalul mandatului. Mulțumesc! Mulțumesc în numele PP Jean-Paul Gozes. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, așa cum se obișnuiește, uh, dar și cu sinceritate, să mulțumesc raportorului pentru uh, munca lui de pregătire a acestui raport și pentru opțiunile pe care uh, ni le supune analizei. Sigur, în primul rând, este chestiunea celor două tipuri uh, cu valoare constantă și valoare variabilă. Comisia face o propunere, raportorul are o poziție mai radicală, care este de a propune eliminarea progresivă a fondurilor cu valoare constantă și face acest lucru în recomandările potrivit recomandărilor făcute de organismele la care a făcut referire. Sigur, e o, o opțiune uh, dificilă, pentru că în mare există 50% de fonduri de un tip uh, și 50% de celălalt tip și cu valoarea este oarecum echivalentă. Uh, riscurile care există uh, la fondurile cu valoare constantă sunt reale și cred că poziția adoptată de raportor este una rezonabilă uh, și uh, cred că este o bază de lucru. În rest, uh, chestiunea fundamentală este aceea de a ști cum putem să facem ca fondurile monetare să participe la uh, finanțarea economiei reale. Și aș vrea să vă reamintesc în această privință că ar fi un lucru paradoxal sau contradictoriu să introducem cum face Comisia o serie de reguli care se aplică fondurilor cu valoare constantă unor fonduri care sunt cu valoare variabil. Și din acest punct de vedere trebuie să restabilim echilibrul și consecvența. Aș vrea să spun uh, câteva cuvinte uh, legate de titrizare. Uh, cu experiența proastă pe care am avut-o cu împrumuturile subprime, avem o mare precauție atunci când vorbim de titrizare. Trebuie să constatăm că aceste probleme au fost uh, generate de faptul că uh, au fost prost concepute uh, în Statele Unite, iar în Europa am avut puține greutăți în această privință. De aceea nu trebuie să ne privăm de acest instrument care este foarte important, utilizarea pentru finanțarea economiei în ceea ce privește Cred că am avut, în ceea ce privește notele, am avut trei regulamente succesive pentru a asigura supravegherea, supravegherea agențiilor de notare, uh, încercând să uh, facem să prospere pe uh, cei care făceau notarea fără să respecte regulile pe care noi uh, le-am dorit în acest Parlament uh, pentru uh, a da un caracter serios agențiilor de notare și pentru a îmbunătăți activitatea acestora. Iată ceea ce doream să subliniez. Trebuie să ne gândim să mărim domeniul de aplicare al activelor eligibile, astfel încât fondurile uh, de piață monetare să aibă eficacitatea, să se bucure de eficacitatea pe care o merită. Trebuie să accelerăm ritmul și să finalizăm acest dosar până la încheierea acestui mandat. Mulțumesc. I have apologies from Wolf Klintz, but... Wolf Klintz uh, se scuză, nu poate să fie prezent, dar uh, Nils Torvalds va interveni în numele său. Mulțumesc, doamnă președinte pe acest dosar uh, mă dau drept uh, domnul Clint, pe următorul drept Ole Schmidt. În primul rând, uh, domnul Clint aș dori să-și ceară scuze pentru că nu poate participa la discuție. Consideră că obiectivul principal al noi, noi, noilor reglementări ar trebui să fie să se creeze mai multe lichidități. Trebuie să se implementeze măsuri pentru a reduce riscul retragerilor. Acest lucru se poate face prin măsuri după cum urmează. Stabila, stabilirea unor uh, niveluri minime de lichidități pe care trebuie să le, sus, să le dețină aceste fonduri. Uh, aceste fonduri trebuie de asemenea să depindă de piață și de baza lor de investitori. Comisia a oferit o bază bună pentru discuții, pentru discuții iar în timpul uh, discuțiilor privind uh, sistemul paralel, domnul Clint a sprijinit ideea unor uh, prevederi minime. Apoi, stabilirea unor taxe pe lichidități în cazuri de risc ridicat uh, sau în cazuri în care trebuie să facă rambursări uh, mult prea mari. Ar fi un mecanism care ar permite um, fondurilor să stopeze plățile pentru o vreme. De asemenea, trebuie prevăzute suficiente uh, garanții, astfel încât uh, aceste fonduri să poată face, face față unor uh, situații uh, extraordinare. Domnul Clint nu consideră că toate aceste uh, fonduri cu van constantă trebuie să devină fonduri cu valoare variabilă. Trebuie însă să se impună o uh, supraveghere strictă. Um, dependența de ratinguri trebuie să fie redusă. Fiecare fond trebuie să-și creeze un mecanism pentru propriile evaluări, iar ratingul extern uh, trebuie să fie numai o parte a evaluărilor. Fondurile trebuie să și creeze proceduri pentru a-și înțelege mai bine investitorii, dar și nevoile lor de lichidități Uh, și aversiunea lor uh, la risc. Regulile de diversificare sunt un instrument important pentru a evita orice fel de risc de concentrare. De concentrație, mă scuzați. orice fel de sponsorizare trebuie să fie monitorizată și evaluată cu grijă. Solicit, uh, este de acord cu ideea ca ESMA să elaboreze orientări pe acest subiect și, bineînțeles, domnul Clint mulțumește raportorului și raportorilor din umbră și se bazează uh, pe colaborarea viitoare. Aș fi vrut să vă pot vorbi în germană, dar uh, notițele le-am primit în engleză. <laughs> Thank, thank you very much. Uh, now for the... Mulțumesc. Iar acum, în numele verzilor, Filip. Lambert. Da, eu uh, mă voi da drept propria mea persoană, cu excepția situației în care am dublă personalitate, dar cred că de data aceasta mă reprezint pe mine. Dacă am două personalități, pe care o preferați? Poate continuăm discuția după aceea. Une grande coalition qui se dessine puisque avem o, o mare coaliție care se prefigurează pentru că s-a spus că sunt de acord uh, cu ceea ce a spus Said, mă alătur acestei uh, coaliții pentru că sunt uh, de acord cu orientările pe care le are raportorul în ceea ce privește eliminarea treptată a fondurilor de piață monetară cu valoare constantă în uh, ceea ce privește fondurile uh, înființate în paradisurile fiscate, asta nu o să vă uh, mire. Uh, nu sunt de acord cu derivatele, în special cele OTC și rolul ESMA. O să mă concentrez în uh, ceea ce privește aspectele în legătură cu care vrem să ne aducem contribuția la raport. Dacă ne orientăm către ideea că fondurile de monetare cu valoare constantă vor dispărea, asta va elimina o serie de amendamente pe care voiam să le facem dacă aceste fonduri ar rămâne. Sunt fonduri care funcționează ca o quasi-bancă, și trebuie să fie sub reglementare bancară specifică. Dar pentru că ne orientăm pentru celelalte fonduri, trebuie să vedem rapiditatea cu care facem acest sal și care sunt condițiile pe care le impunem acestor fonduri monetare cu uh, valoare constantă în perioada lor de eliminare treptate, treptată. Dacă perioada va fi uh, scurtă, nu trebuie să avem uh, contracte suplimentare, dar dacă avem o perioadă de tranziție mai lungă, atunci trebuie să avem reguli mai constrângătoare pentru a evita riscul în acest domeniu. Apoi ne gândim și la câteva principii suplimentare atunci când este uh, vorba de răscumpărare în fondurile monetare, ceea ce uh, Uh, nu am înțeles uh, în această, uh, e vorba de rezoluțiunea acestor fonduri. Sunt de acord cu ceea ce a spus Jean-Paul în legătură cu agențiile de rating, însă problema care se pune este cea a transparenței informației în legătură cu fondurile monetare care se comercializează care se tranzacționează și aici ESMA uh, ar putea să joace un rol uh, în uh, paralel cu ceea ce face ICC în Statele Unite. Apoi, ideea de a crea reguli de lichiditate care garantează un compromis între securitatea și eficacitatea acestor fonduri de piață monetară. Iată ceea ce voiam să spun și sper să ajungem rapid uh, uh, la o finalizare acestui dosar și să ajungem la o finalizare uh, a discuțiilor pe marginea sistemului bancar paralel. Vă mulțumesc! Avem iarăși un avans de timp. E rândul tău acum. Mulțumesc. că uh, Am uh, ajuns uh, la timp pentru a face contribuția mea la această comisie. Îmi pare rău că sunt la timp sau dacă am ajuns mai târziu, depinde cum stau lucrurile, însă aș vrea să punctez câteva aspecte simple. Ne place faptul că raportorul consideră că aceste fonduri trebuie să faciliteze un portofoliu de diversificare Nu sunt uh, de acord, așa cum am spus la ultimul uh, punct de uh, schimb de uh, opinii, nu sunt de acord cu dispariția uh, treptată a Uh, C-navurilor uh, în raport cu V-navurile uh, se menține acel tampon de 3%, însă acest fond tampon trebuie să dispară complet în 5 ani. utilizarea pe scară restrânsă a amortizării pentru uh, Uh, active este iarăși un aspect care trebuie să ne preocupe. Deci suntem pentru niște uh, condiții mai riguroase care să uh, facă aceste fonduri de piață monetară mai transparente. Trebuie să avem reguli în legătură cu cunoașterea clienților, reguli de transparență. Uh, ne bucură faptul că se dau informații mai multe în legătură cu uh, fondurile de piață monetară, ceea ce permite mai multe opțiuni însă nu suntem de acord uh, cu uh, acest fond, susținerea fondului de tampon de 3%. Uh, Cenavurile nu se vor transforma pur și simplu în venavuri și cred că acest lucru poate să fie o preocupare pentru cei care cred că va fi o trecere lină și o transformare automată a cenavurilor în venavuri. Mă preocupă pericolele morale care există în, acest, în legătură cu acest lucru, pentru că încotro se îndreaptă acești bani. Vor fi niște fluxuri foarte mari de la cenavuri și o concentrare în sectorul bancar uh, existent. Cred că ceea ce trebuie să ne preocupe este o diversificare a riscului și nu o concentrare a acestuia. Deci, uh, cred că uh, venapurile sporesc riscul și Uh, pericolele morale. Deci, uh, Astrid, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să-mi cer scuze față de raportor, pentru că am ajuns cu întârziere, nu am ascultat totul. Asemenea, Uh, celui care a intervenit uh, anterior. În ceea ce privește fondurile de piață monetară, care sunt uh, un instrument de plasament important atât pentru investitorii instituțional și persoane fizice, aș vrea să fac două remarci. În primul rând, trebuie să considerăm că mediul în care ne aflăm în prezent face lucrurile extrem de delicate din punct de vedere al reglementării. Cu o rată a dobânzii care ajunge practic la zero, aproape de zero, lucrurile sunt foarte delicate. De ce? Pentru că randamentul și marja operatorilor sunt atât de mult reduse încât orice modificare de reglementare legislativă are consecințe foarte mari. Fondurile de piață monetară suferă foarte mult în momentul de față. Dacă ratele erau de 5-6%, uh, diferențe de 0,25%, 0,10% ar fi fost semnificative la 0,25, 0,50%, acestea devin existențiale. nu pun la îndoială uh, voința legiuitorului european de a pune sub semnul întrebării perenitatea fondurilor euro uh, monetare europene. Nici nu mă gândesc că aceasta este uh, intenția uh, cuiva. Știu că industria financiar are unor uh, tendința să uh, creeze astfel de situații, dar până la limita unde acestea uh, fac deja rău, dar trebuie să spun că contextul ratei scăzute este un fenomen real, care în plus va și dura. Așa că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem în acest dosar. Pentru că uh, dacă exagerăm, consecințele vor fi negative. A doua remarcă pe care doresc să o fac se referă la uh, fondurile cu valoare constantă. Comisia Europeană vede aici dorința imperioasă de a schimba regulile astfel uh, încât să producă o schimbare destul de radicală. Industria în ansamblul său atenționează uh, foarte puternic împotriva acestei uh, tendințe. Toate acestea ne pun într-o situație grea. Cum să uh, apreciem, să judecăm lucrurile uh, obiectiv uh, riscurile pe care uh, le presupun aceste uh, fonduri de piață monetară cu valoare fixă. Comisia propune un soi de fond de garanție de 3%. Industria răspunde că, spunând că acest fond trebuie să poată să fie alimentat dintr-o taxă excepțională dacă împrejurările impun acest lucru. De fapt, eu cred că instituirea acestui mecanism nu s-ar bucura de popularitate prea mare în rândul investitorilor persoane fizică. Și înțeleg foarte bine acest lucru. Și de aici sugestia mea. De ce în aceste condiții să nu ne îndreptăm în direcția de a menține fondurile cu valoare constantă pentru uh, clienți instituționali care să beneficieze de toate avantajele unui astfel de instrument care presupune riscuri, în vreme ce clienții persoane fizice să investească în fonduri monetare cu valoare variabilă. Aș fi încântată dacă comisia, raportorul, raportorii din umbră ar putea să îmi răspundă în această privință N-am putea oare să rezolvăm o parte a problemei în felul acesta? Acestea sunt remarcile mele și întrebarea pe care o adresez și vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc foarte mult. Gay Mitchell urmează. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să ridic în discuție chestiuni similare. Nu am uh, apucat să aud toată prezentarea pentru că vin direct de la aeroport, însă mă îngrijorează uh, dispozițiile legate de CENAV în uh, propunerea Comisiei și în proiectul de raport al raportorului. Au fost investite 400 de milioane de euro în CENAV o sursă semnificativă de lichidități pentru sectorul bancar și uh, nebancar. Fără uh, o cerință similară în Statele Unite, fondurile cu valoare constantă în Europa ar putea fi eliminate. Aș vrea să subliniez și cred că s-a spus acest lucru exact când veneam, că CERSUL a făcut uh, observații pe, acest, uh, pe această temă și a făcut uh, recomandări BS și că s-ar putea să existe uh, ieșiri prea mari de la fondurile cu valoare constantă europene către alte Uh, surse și consecințele ar fi un impact foarte mare asupra prețului și disponibilității finanțării pe termen scurt pentru împrumutători europeni, în special uh, băncile. Și am încheiat uh, citatul. Cred că băncile se gândesc foarte atent la acest punct. Cred că ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce spune CERSul. Doamna președinte, este clar că un uh, tampon de capital ar avea consecințe serioase, nu numai din punct de vedere al uh, ocupării și venitului uh, național, însă pot să existe și rezultate imprevizibile. Și aș vrea să recomand să ne gândim la propunerile uh, făcute uh, de uh, OPGM, OPCVM o astfel de uh, propunere uh, are un caracter practic și există uh, desigur diferențe în cele două jurisdicții așa încât uh, sunt uh, de acord cu preocupările colegilor care au spus că trebuie să ne gândim foarte atent la acest punct înainte de a merge mai departe. Uh, pentru că uh, acest lucru ar putea să ducă la consecințe imprevizibile și modul în care abordăm chestiunea este foarte important. Președinta, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? M-am inclus și eu pe lista vorbitorilor. Aș vrea să vă uitați pe site-ul Econ și să vedeți că există două speech-uri pe care le-am uh, ținut. Una la conferința OPCVM, uh, care se ocupă de aceste uh, fonduri cu valoare constantă și altul privind titrizarea, un punct pe care l-a ridicat Jean-Paul. Și sunt uh, mai mult uh, uh, în favoarea cenavului și mai puțin în favoarea titrizării. Există o bună titrizare, însă trebuie să fim foarte atenți cu modul în care se face acest lucru. În ceea ce privește fondurile de piață financiară, mă îngrijorează Uh, care uh, ar fi alternativa, cenavurile. Dacă banii ajung în bănci, atunci acest lucru nu ar fi tocmai bun, pentru că atunci am depinde și mai mult de bănci sau ar putea să intre în uh, produse mai puțin reglementate și atunci uh, jocul de așoarecele cu pisica uh, ar uh, merge mai departe, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană uh, mai ales uh, investitorii în uh, fonduri de uh, piață financiară vor folosi acest Europa pentru a-și plimba numerarul. Însă trebuie să ne amintim că există proiecte de caritate, proiecte sociale care uh, Uh, vor acest tip de produc, produs uh, CENAV și nu optează pentru fondurile cu piață uh, variabilă. Nu cred că vor să adopte produse mai riscante. Nu cred că trebuie să discutăm în legătură cu cei 5 ani, pentru că dacă vom institui un tampon de 3%, Uh, acesta va uh, fi valabil numai pentru 2 ani. Deci sunt uh, în tabăra celor care spun că trebuie să vedem care sunt comisioanele de răscumpărare, trebuie să creștem cerințele de lichidități și cerințele de transparență. Știm că autoritățile vor să scape de aceste aspecte, însă oare analizăm uh, CNAF Plus, care îndeplinește toate aceste cerințe, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm lucrurile în serios și să nu facem rău. Nu cred că ne-am gândit bine și așa cum am spus în introducerea mea, mi se pare uluitor că uh, în uh, Europa ne-am putea întoarce în așa uh, măsură în care să, încât să spunem că ne place uh, titrizarea și vrem să renunțăm la fondurile cu valoare constantă. De aceea îl îndemn pe raportor să se gândească mai atent în legătură cu limitările uh, și uh, interdicția pe care le-a menționat nu este direcția bună în care trebuie să ne îndreptăm. nu trebuie să fie o chestiune uh, politică pentru partide, ci trebuie să ne gândim la investitorii europeni, uh, cei care, investitorii mici care au căzut în capcană și n-au încotro să se îndrepte în altă parte, ar putea să fie o ocazie de afaceri uh, pentru uh, Europa uh, și uh, nu cred că trebuie să facem pasul până când uh, nu suntem convinși că avem o abordare sigură. Comisia vrea să intervină? Atunci Comisia, înainte de a trece la raportor. Mulțumesc foarte mult. Uh, vrem să vă reamintim că acest dosar este foarte important și cu o adoptare rapidă ar fi binevenită pentru a arăta că Europa este dispusă să-și îndeplinească obligațiile, obligațiile luate față de uh, Uh, G20, mai ales în ce privește uh, bankingul paralel. Raportul uh, dezbătut este fructul unei luni lungate consultări cu Comisia și îl felicităm pe raportor pentru asta. Este foarte important să vedem că această propunere aduce reguli stricte privind lichiditatea, diversificarea fondurilor monetare, pentru că s-a văzut în timpul crizei că ele n-au fost capabile să facă față stresului de piață, deci regulile uh, pe care le-am uh, impus 15% uh, diversificare, 10% uh, buffer temporal sunt foarte importante. De asemenea, e adevărat că regulamentul uh, UCIT 3 uh, a îmbunătățit foarte mult agen, uh, situația agențiilor de notare și a calificativelor pe care le dau, agențiilor de rating așadar, dar trebuie să ținem cont de faptul că fondurile monetare sunt o situație foarte uh, importantă. Cenavurile, fondurile cu valoare constantă care au rating AAA, de fapt nu aveau niciun fel de alt rating, nu puteau primi orice alt rating. așadar, Uh, se dădea senzația greșită că aceste fonduri ar fi practic garantate, ceea ce nu e adevărat. Odată ce ratingurile au fost schimbate, a existat o mișcare de panică a investitorilor care au dorit să ramburseze totul, să vândă toate deținerile. Așadar, cea mai bună soluție a fost să eliminăm aceste ratinguri și să ne bazăm pe acele fonduri care, fără să aibă rating, au funcționat perfect până acum. În ce privește taxele de lichiditate sau suspendarea de rambursări și așa mai departe, ca să dăm mai puțină motivare investitorilor să ceară rambursări, la fel cum s-a propus și în Statele Unite, există opțiunea pe care am luat-o în considerare, opțiune care există deja în Europa pentru că legislația europeană permite fondurilor europene să suspende rambursările sau să impună penalități de rambursare, dacă doresc, pur și simplu reducând prețul rambursării, nimic nu le împiedică să facă asta. Acest lucru a fost uh, folosit de fondurile de tip VENAV în timpul crizei. În Statele Unite este practic interzis acest lucru. Acum uh, Federal Securities Commission vrea să introducă în lege acest lucru și noi nu avem nevoie să facem nimic în acest domeniu pentru că deja avem această opțiune. o întrebare legată de investitorii instituționali față de mici investitori privați. Aici vreau să vă reamintesc cifrele, și adică investitorii instituționali reprezintă aproximativ 95% din uh, activele investite în fondurile CENAF. Deci să limităm aceste fonduri doar la investitorii mici, privați, ar avea efecte asupra riscurilor de sistem și ar influența întregul sistem financiar european. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că mă puteam gândi la foarte multe răspunsuri la aceste afirmații, dar acum trebuie să dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care au vorbit. Am ascult, am examinat amendamentele și cred că putem continua să lucrăm asupra lor. Intenția mea este să începem uh, cât mai repede și să obținem un acord cât mai repede posibil. Cred că elementul cheie al discuției va fi uh, problema CNAV-ului, fondurilor de tip CNAV și dacă o să le păstrăm așa cum sunt sau cum le vom păstra, în ce condiții. Eu deja mi-am dat avizul pe această chestiune, sunt în favoarea ideii ca CNAV-urile să dispară pe termen lung și investitorii să înceapă să folosească fonduri de tip VNAV sau alte, uh, alte alternative. Asta se va aplica numai unor investitori, însă o altă opțiune uh, este legată de bonurile de uh, trezorerie sau mai sunt și alte opțiuni pentru investitori. Oricum, preocuparea că acest capital va părăsi Europa e parțial fundamentată, pentru că regulamentul este gândit în astfel încât atât managerii care operează în Uniunea Europeană, cât și clienții lor vor intra în prevederile acestor legislații. În Statele Unite se face o activitate paralelă cu a noastră, dezbaterea încă nu s-a încheiat nici acolo, dar sunt și acolo oameni care ar vrea să vadă că cenavurile sunt eliminate în Statele Unite, dar ar face o distinție între cenavuri care investesc numai în uh, datorie guvernamentală și care ar putea fi lăsate să continue și alte cenavuri care pur și simplu vor dispărea. Deci dezbaterea asta nu are loc doar aici, la noi, în Europa. Nu suntem complet uh, deconectați de situația din alte părți ale lumii. Și aș repeta încă o dată. Multe organizații, la nivel internațional, uh, Banca Centrală Europeană, IASCO și alte organizații, au uh, dat avize în această chestiune și ar trebui să ținem cont, cred eu, de aceste avize în legislația pe care o adoptăm. Pe de altă parte, aș vrea să spun doar domnului Gozes că, într-adevăr, trebuie să examinăm regulile de lichiditate. Sunt de acord cu obiectivul nostru că trebuie să ajungem la un echilibru între siguranță și valoare pentru economia reală. Este un punct pe care îl vom discuta. Dar putem face acest lucru atunci când vom discuta amendamentele. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Am avut așadar primul schimb de opinii. Examinarea proiectului de raport va fi... Nu, a avut loc acum, practic, pe 2 decembrie. Termenul pentru amendamente 10 decembrie ora 5 după amiază. Le vom discuta pe 20 ianuarie și vom încerca să votăm în comisie pe 12 februarie, ceea ce înseamnă că putem să ajungem la plenara din aprilie, teoretic. Uh, cred că în ce privește dorința comisiei de a încheia această chestiune, este puțin probabil să reuși trialog și să terminăm totul dacă nu avem un text aproape identic și din partea Consiliului și Comisia știa că dacă nu vine cu o propunere înainte de luna septembrie, acesta ar fi fost un rezultat posibil. Am uh, cerut ca aceste lucruri să se desfășoare mai devreme, dar, ca să fiu sinceră, m-am săturat Uh, ca în, toată, în tot timpul Comisia să-și ia partea leului de timp și după aceea noi să facem lucrurile cu o grabă indecentă și cu lipsă totală de transparență din cauza acestei grave uh, față de public. Vom uh, lucra foarte tare, vom munci și cât mai rapid, dar realmente calendarul nostru este mai rapid decât al Comisiei. Avem mult mai puțin timp decât are Comisia. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 6 nu îl avem încă pe Hans-Peter Martin aici, așadar va trebui să așteptăm câteva minute și să încercăm să-l să-i aducem pe raportori și pe, pe raportori și pe raportorii din umbră pentru următorul punct. Thank you oui, je voulais juste poser une question, madame. Jean-Paul Gozes, o întrebare. Vreau doar să pun o întrebare. Votul rămâne la ora 5? Pentru că sunt cei care uh, stau aici la ședință. Vreau să știu dacă rămâne votul la ora, la ora 5 pentru astăzi. Da, încercăm să păstrăm uh, ora votului, pentru că știm că grupurile încearcă să aducă membrii la acea oră. Dacă avem foarte mult timp înainte de vot, atunci aș putea să uh, discut, am putea să discutăm raportul de la Uh, punctul 8. Creșterea coerenței legislației UE prin serviciile financiare, pentru că oricum e o chestiune care privește mai degrabă birou și coordonatorii. Deci dacă ne rămâne timpul să-l folosim ca să discutăm mai repede acest raport de la punctul 8.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

Jean Paul, do we know, is, is Alfredo, we can't get hold Jean Paul, nu reușim să-l găsim pe Alfredo. Știi, oare vine sau vorbești tu în numele lui? Nu știi. I don't know. Nu știu, spune domnul Gozes, nu știu. Mais si, si le faut, je me prononcerai. Dar dacă trebuie, o să mă pronunț eu. O să spun că felicit raportorul pentru activitatea excelentă și după aceea îl așteptăm să vină. Are you speaking? No.

Doamnă președinte, mi se spune că domnul Berto îl înlocuiește pe domnul Balone. Domnul Berto este aici? Este aici? Cred că da. Da? E aici? Va ajunge. Va ajunge, domnul Berto, va arrive. Uh, mulțumesc. doamnă um, președinte, suntem uh, puși sub presiune din toate părțile, sunt oameni care tot vin și pleacă de la alte comisii. Uh, sugerez să continuăm cu punctul 6 și dacă uh, trebuie să schimbăm ordinea intervențiilor raportorilor din umbră, așa o să facem, sau Jean-Paul, ca de obicei, o să le ține locul. Așadar, vorbim de statisticile comunitare privind comerțul cu mărfuri între statele membre, în ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, uh, dau cuvântul raportorului Hans Peter Martin. Thank you very much uh, for giving me the floor, Mr. Chairwoman. I can actually be... Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna președinte. Voi fi foarte succint. Voi continua în limba germană pentru că merg lucrurile mai ușor. În primul rând, mulțumesc uh, tuturor care au lucrat la acest dosar. Este un dosar destul de tehnic. Bineînțeles, aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră. Nu este foarte ușor să ajungem la un punct comun în acest domeniu pe care ni-l și doream Există viziuni diferite referitoare la accesul la datele statistice. Există diferențe între SND și PPE, liberal și uh, eu în calitate de raportor. De mai multe ori am, uh, ne-am reunit și am discutat lista de vot pe care o aveți, uh, vedeți că prevede diferite amendamente de compromis cu diferite susțineri mi s-a părut uh, surprinzător faptul că apoi SND a spus că dacă nu se asigură accesul la date pentru autoritățile fiscale, atunci am, ne-am abține de la vot. Doresc uh, să fac apel la colegi să facem uh, negocieri pentru ca totuși uh, să obținem sprijinul celor 26 de membri, pentru că altfel ar trebui uh, să vedem, să găsim o altă cale. Știu că cei 26 nu sunt încă um, prezenți, dar uh, votul este prevăzut la ora 17, deci poate că putem găsi o soluție până atunci. Am să dau, sper că uh, vom discuta și cu raportorii din umbră în acest sens. Mulțumesc încă o dată pentru colaborarea foarte constructivă. Mulțumesc, spune doamna președinte. Jean-Paul, dorești să intervii acum sau mai aștepți? în caz că mai vine cineva de la grupul tău, uh, domnul Gozes. Doamnă președinte, dacă colegul nostru n-a ajuns, eu n-am nimic special de spus decât să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea sa, așa cum facem de obicei în această instituție și să spun că, evident, uh, voi uh, aștepta să avem negocieri pe niște amendamente de compromis și grupul nostru va merge în această direcție. Doamna președinte, în regulă avem uh, un alt, un alt înlocuitor al lui uh, Ole, Ole Schmidt, uh, Nils, din nou. Mulțumesc, doamnă președinte, să încerc să fac tot ce pot ca să limit pe Ole. Dar să nu-i spuneți. Mulțumesc. S-ar putea să, fie, să se simtă ofensat. Mai întâi, Ole ar dori să-i mulțumească lui Hans-Peter Martin și celorlalți raportori din umbră pentru activitatea excelentă și dorința de cooperare. El este mulțumit de compromisuri și de faptul că multe dintre amendamentele sale au fost incluse în ele. Uh, crede că acest raport se va asigura că procesul de colectare al datelor statistice nu va pune povere administrative inutile pe com- umerii companiilor, mai ales asupra IMM-urilor, pentru că asta ar putea împiedica creșterea economică și refacerea economică. De asemenea, este mulțumit că ați putut cădea de acord pe majoritatea uh, chestiunilor, în special în ce privește schimbul de informații confidențiale. Aici însă există unele dezacorduri. Uh, confidențialitatea statistică este un principiu fundamental al statisticii europene care ar trebui să fie respectat. Este exprimat în regulamentul 223 privind transmiterea datelor care sunt susceptibile de a fi confidențiale din punct de vedere statistic. Dacă indivizii și companiile nu pot avea încredere în confidențialitatea informațiilor pe care le oferă autorităților de statistică și că acestea sunt folosite numai pentru scopuri statistice și sunt tratate confidențial, atunci ei ar putea să nu dorească să mai ofere niciun fel de informație. Noi de la ALDE am, dorit să, am fi dorit să vedem un aviz și o recomandare de la supervizorul uh, în domeniul protecției datelor la nivel european, înainte să stabilim aria de aplicare a acestui regulament. Prin urmare, grupul ALDE a cerut vot uh, separat pe compromisul B și vă cerem să votați împotriva părții a doua. Mai mult, schimbul de informații confidențiale cu scop statistic poate fi necesar, dar ar trebui să fie voluntar și limitat la o perioadă de 5 ani după publicarea regulamentului. Asta pentru a putea ține seama de rezultatul proiectului pilot. După această perioadă simțată, este încheiată, putem decide să extindem uh, cooperarea. În, în fine, colegul meu vă roagă să votați amendamentul 19 privind uh, Uh, datele colectate atât la exportatori cât și la importatori. Ca să reducem povara administrativă, ar trebui să se colecteze datele numai de către exportator. Acest lucru ar trebui implementat atunci când calitatea datelor va putea, va putea fi garantată și un astfel de sistem va uh, fi funcțional. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Cred că pot să dau cuvântul uh, PP-ului, domnul Batot. Vă rog. Voi vorbi și în numele domnului Perone, care este uh, care a urmărit acest subiect în numele PPE-ului. Și aș vrea să-i mulțumesc, mulțumesc domnului Martin și tuturor raportorilor din umbră pentru munca depusă. Acest raport este foarte tehnic, dar nu uh, ignoră niciun fel, niciuna dintre problemele politice serioase. Comisia uh, a examinat problema schimb, uh, colectării statistice prin intermediul noului cadru stabilit de Tratatul de Lisabona. Comisia sugerează acte de delegate și acte de implementare, precum și o reformă totală a sistemului european de statistică privind uh, bunurile pe baza unei piramide, unei structuri de tip piramidă, care ar înlocui uh, Comisia Interstat actuală. Uh, propunerea Comisiei este bună, noi încercăm să o îmbunătățim și mai mult. Prin amendamentele noastre vrem să subliniem faptul că aceste acte delegate nu ar trebui să aducă costuri suplimentare și că schimbul de date trebuie să, fie, să aibă un cost minim pentru autoritățile naționale. De asemenea, am încercat să îmbunătățim textul. Când vine vorba de structura lui, sistemul uh, european uh, statistic trebuie să aibă o mai bună definire a valorii statistice și avem nevoie de reguli simplificate și armonizate în ce privește comunicarea de date între autorități. Toate aceste lucruri s-au făcut pentru a încerca să îmbunătățim calitatea statisticilor europene privind comerțul uh, cu bunuri. Vreau să mulțumesc tuturor celorlalți colegi care au îmbunătățit textul prin uh, amendamente. Există o problemă atunci când vine vorba de datele confidențiale și acesta e un lucru nou introdus uh, de revizuire. Dar trebuie să fim extrem de atenți când vine vorba de schimburi de date. Este clar că aceste schimburi trebuie să aibă scopuri strict Uh, statistice și numai atunci când e clar că e nevoie de el. Apoi, când vine vorba de impostare și cercetare, cred că nu sunt uh, motive valide, cum spune Comisia. Nu cred că acest raport este locul unde să luăm astfel de decizie. Trebuie să ne asigurăm că schimbul de date este complet confidențial și că nu, datele nu ajung la alte informații, la alte organizații internaționale sau de cercetare, dar dincolo de această problemă, sunt de acord cu uh, compromisurile promuse, propuse de ceilalți colegi și salut propunerea domnului Schmidt de a face acest schimb de informații uh, voluntar și de a limita în timp. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru ECR, Saed, al, hai cuvântul, Saed Kamal. And, uh, I shall keep my remarks short as well. Mulțumesc și eu să fiu foarte succint. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că a preluat majoritatea amendamentelor pe care le-am sugerat, în special uh, cel pe care Liam și cu mine în mod transpartinic l-am propus pentru a ne asigura că cercetarea academică poate avea acces la statistici, respectând însă confidențialitatea. Dar de asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru că s-a asigurat că preia acele amendamente Uh, foarte tehnice legate de actele delegate. Un lucru care mă preocupă este ultimul, amendamentul 45. Ca să ne asigurăm că se respectă procedura generală, regulamentul general de comitologie. Da, mă rog, aici cred că raportorul are motivele sale, dar în general mulțumesc pentru cooperare. În regulă. Cred că și Comisia dorește să intervină, dacă nu mai este alte contribuții. Vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Comisia salută în general proiectul de raport și susținerea pe care o oferiți uh, la nivel general acestei propuneri. Uh, suntem convinși că discuțiile ulterioare între Parlament și Consiliu vor permite să se ajungă ușor la un acord în primă lectură. Totuși, Comisia ar dori să vă atragă atenția asupra unei chestiuni problematice. Amendamentul 32 și amendamentul 33, care prevede utilizarea unor date statistice confidențiale pentru scopuri uh, fiscale, uh, încalcă prevederile de confidențialitate privind regulamentul Uh, statist- datele statistice de bază numărul 223, precum și față de orice strati- bună practică în domeniul statistic. Mai mult, se contrazice cu amendamentul 8 al raportului. În ce privește alte câteva amendamente, sperăm că vor putea fi discutate în timpul trialogului și uh, că se poate ajunge la un acord, la ce clarificări și la un acord. Asta ar privi în primul rând eficiența în materie de cost a datelor statistice și aceasta ar trebui să fie în armonie cu articolul 220, cu regulamentul 223, mă scuzați, și cu codul de bune practici. În al doilea rând, problema confidențialității statistice, și anume amendamentul numărul 10. În acest caz am introduce unele incoerențe față de reglementările legate de statistică care există deja și n-am ține seama de faptul că acest concept de confidențialitate pasivă este considerat de utilizatori un exemplu de bune practici. În al treilea rând, problemele de procedură legate de delegarea competențelor, amendamentele 42, 43, 44, 45, unde Comisia ar dori să sublinieze că pare să nu există niciun fel de justificare în a urma conceptul comun, înțelegerea comună și a acordului interinstituțional. Comisia rămâne convinsă că Comisia Econ va examina toate aceste chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, în regulă, dorește raportorul să ia cuvântul din nou? Foarte pe scurt. Mulțumesc tuturor uh, încă o dată, dragi colegi. Nu mă, nu mă surprinde ce am auzit de la comisie. Despre asta e vorba până la urmă în negocieri și suntem nerăbdători că dacă raportul să e aprobat, așa cum ne așteptăm, să discutăm problemele pe care tocmai le-ați ridicat. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Examinarea amendamentelor uh, s-a făcut. Vom vota la ora 5 și ar trebui să ajungem în plenarea din aprilie. Nu pot schimba, nu pot uh, devansa uh, ora votului, pentru că membrii știu că este la ora 5. Deci, pentru a câștiga un sfert de oră pe care îl avem, sugerez să sărim la raportul meu privind îmbunătățirea coerenței legislației prin serviciile financiare în Uniunea Europeană care este o problemă discutată, care a fost discutată mai ales în cadrul biroului Comisiei. Și, în fine, dacă nu avem timp să încheiem discuțiile, putem să continuăm după vot, dar cred că așa ar fi cel mai bine să, uh, să continuăm. Pentru a stabili uh, background-ul, am avut o consultare publică în prima jumătate a lui 2013 privind măsuri de creșterea coerenței servicii, legislației sistemelor financiare. Am pregătit întrebări pe baza propriilor noastre preocupări și uh, de asemenea și întrebări care ne-au fost aduse în atenție în diverse moduri uh, și răspunsurile pe care le-am primit de la 86 de organizații și de indivizi au fost publicate pe site-ul Comisiei. Uh, Econ. Scopul uh, consultării, uh, mă scuzați, area de aplicare a consultării n-a inclus uh, analiza cercetării. Pregătim un raport informal, neoficial, deci nu va ajunge la plenară, dar va trage câteva concluzii prin proiectul de text pe care îl vom vota și poate după aceea va influența activitatea noastră viitoare în următorul mandat al Comisiei. Econ. Am uh, redactat acest raport cu asistența secretariatului. De fapt, cred că e invers. Secretariatul a scris raportul și eu i-am asistat, i-am ajutat pe baza răspunsurilor primite și tendința a fost de a rezuma diversele preocupări exprimate și să oferim uh, unele orientări în legătură cu cum ar trebui să procedăm. Prima îngrijorare era legată de posibile uh, incoerențe sau suprapuneri din legislație și acest raport cere Comisiei să își examineze mai bine valorile de impact și interacțiunile între noile propuneri și legislația existentă. În special, participanții și-au exprimat preocuparea legată de managementul uh, unor legi uh, înrudite, cum ar fi în domeniul MIFID și PREPS și au indicat regulamentele MIFID și uh, uh, PREP și au spus că ar fi bine dacă uh, aceste legi similare ar, ar putea fi examinate împreună. Apoi au cerut participanții calendare clare pentru dezvoltarea de nouă legislație care să aducă mai multă certitudine părților actorilor implicați. Ca punct de plecare am uh, spus la Comisia să dea un termen de 12 luni pentru intrarea în vigoare a ISIS pentru pregătirea standardelor tehnice, regulamentului prin standardele tehnice și mulți uh, participanți au cerut uh, prioritizarea programului de legiferare și o coordonare mai bună între diversele acte legislative. Sigur, pentru să încerci să, să determini Comisia să adopte mm, priorități legislative. Asta e un lucru pe care noi l-am încercat de câteva ori Parlamentul prin intermediul rezoluții. Uneori am avut succes, altor nu. În al treilea rând, participanții au cerut ca instituțiile să uh, țină seama de coerență nu doar privește achiul comunitar, dar și între regulile europene și cele adoptate de alte jurisdicții importante. Prin urmare, recomandăm următorului Parlament să încerce să abordeze această problemă uh, într-un fel și anume prin uh, uh, oficializarea examinării activității Comisiei în relație cu țările terțe. O a patra preocupare e nevoia de mai multă coordonare între serviciile Comisiei din cadrul DG Market și din alte directorate generale și din acest punct de vedere raportul încurajează coordonarea cu alte directorate generale Uh, o propunere și o sugestie care a fost făcută și de mine și de alții uh, când uh, au fost numiți comisarii acum patru ani. În ce privește comisia noastră, ECON, din Parlamentul European, s-au făcut apeluri la mai multă transparență în ce privește amendamentele de compromis și unii participanți de asemenea și-au exprimat dorința de a avea mai mult acces la raportori. Să nu uităm că uh, volumul mare de muncă și lipsa de timp au contribuit la motivele unor astfel de dificultăți și considerăm că aceste chestiuni ar trebui abordate în viitor. Uh, Adițional, pentru a îmbunătăți uh, supravegherea Parlamentului începește îmbunătățirea legislației statelor membre, ar trebui să se ceară rapoarte regulate de la DG Market în ce privește starea de transpunere a legislației care a fost uh, agreată în timpul acestui mandat. Am avut unele uh, update-uri în ce privește anumite uh, legi specifice, uh, în ce privește standardele de tehnică legislativă, dar de asemenea trebuie să uh, ne asigurăm că există și o implementare mai bună a acestor uh, legi a acestor uh, reglementări. De asemenea, a fost o sugestie legată de un singur instrument sau un singur cod în ce privește legislația. Cred că asta a fost inspirat de uh, comentarii în legătură cu dacă ar trebui să avem un fel de lege Dodd-Frank în America. Majoritatea participanților nu au obiectat la această idee. În principiu, unii chiar au salutat-o, dar mulți au exprimat uh, preocuparea dacă acest proiect era, ar fi uh, fezabil și au, s-au întrebat în legătură cu costurile unui astfel de efort. Înțelegem că ar fi o sarcină ambițioasă și cred că întotdeauna am uh, preocupări personale și anume că nu vrem să ne grăbim să creăm și mai multă incertitudine uh, într-o legislație care tocmai a fost introdusă, dar am propus să, facem, să cerem o evaluare privind diversele posibile modele pentru a avea un cod de coordonare, astfel încât să avem o dezbatere mai bine informată. În concluzie, în încheiere, uh, aștept contribuția noastră Uh, pentru a dezvolta și mai mult acest raport uh, și să oferim uh, orientări valoroase în legătură cu activitatea viitorului mandat, trebuie să nu uităm că acest Parlament a fost unul foarte special, această legislatură a fost una foarte specială prin volumul de muncă care a trebuit îndeplinită, dar cred că avem și de învățat în legătură cu modul în care să oferim o mai bună coordonare sunt conștient de faptul că există o serie întreagă de uh, clauze de revizuire uh, în legislație, așadar propuneri legate de o mai, un mai bun management al acestor revizuiri ar fi uh, de salutat. Acum voi da cuvântul uh, colegilor care doresc să reacționeze. Nu am decât un raportor din umbră, și anume Sven Gigul. Nu știu dacă Jean-Paul de asemenea dorește să facă unele comentarii numele PPE, nu? Nimeni altcineva? Sven, îți dau cuvântul. Well, <coughs> thanks Sharon for... Mulțumesc, Sharon, pentru redactarea acestui raport. Mă bucur că facem progrese pe acest subiect. Cred că ar fi interesant să vedem și ce putem face cu rezultatul. Dacă unele elemente vor fi folosite mai târziu, eu cred că ar fi foarte util. De exemplu, ar fi interesant să ascultăm ce are de zis și Comisia din punctul de vedere al formulării. Cred că este foarte bine să facem referire la faptul că am avut această consultare. Nu sunt uh, convins că ar trebui să prevedem uh, pozițiile diferitelor părți interesate în anexa rezoluției, pentru că asta uh, reflectă resursele, distribuția resurselor, dacă ne uităm la profilul celor care au răspuns. Trebuie să fim prudenți în acest sens. În ceea ce privește conținutul, sunt de acord uh, cu propunerile pe care le faci. Nu vreau să intru în detalii acum, nu avem foarte mult timp, dar cred că este interesant să analizăm, ar putea fi interesant să analizăm câteva puncte suplimentare. Este, sunt multe remarci care au de-a face cu procedura. Cred că nu este nu prevăzută suficientă transparență când este vorba de nivelul 2, apoi când este vorba de uh, transparența unor actori uh, părți terțe, cum ar fi uh, lobiști. De asemenea, cred că merită să dezbatem mai în detaliu dacă prevedem dreptul de a avea reglementări foarte detaliate referitor la aproape tot. Iar uh, și rolul, pe de altă parte, pe care îl poate juca uh, reglementarea pieței. Dacă am avea sisteme mai uh, solide a ar trebui prevăzută și această situație, plus uh, reguli de aplicare mult mai stricte. De, ase- de aceea eu aș saluta să avem o audiere deschisă referitoare la uh, rezultatele acestei, acestei consultări, pentru că detaliile sunt atât de multe încât uh, până la urmă poți să ajungi să ai uh, mari îndoieli față de ceea ce am făcut. Noi reglementăm, dar nu avem o bază de capital foarte puternică și, drept urmare, trecem la reglementări detaliate în domenii diferite, mai degrabă decât să ne gândim la un sistem de reglementare bazat pe piață și pe stimulente Uh, de, ce țin de piață. Cred că o dezbatere uh, mai uh, substanțială ar fi interesantă pe acest subiect. Și, bineînțeles, abia aștept să văd ce vom face cu rezultatul și cum ne vom asigura că este material pentru următorul mandat. Doamna președinte, dorește cineva să intervină pe acest subiect? Văd că nu este cazul. Mulțumesc pentru asta, Sven. Poate că putem discuta mai mult despre anexă. Pentru că am spus, am spus în anexă de unde vin aceste informații. Eu am crezut că este în regulă așa, dacă facem asta de dragul transparenței, dar poate că numai site-ul ar fi suficient. Cred că ideea... Vă rog frumos. Dacă doriți să vorbiți dintr-o parte într-alta a sălii, vă rog să o faceți afară, pentru că nu este cinstit față de persoana care vorbește. Cred că acest raport nu este menit să intre în domenii de politică, ci să se refere mai degrabă la procedură. Cred că ar putea fi o idee bună să includem unele dintre lucrurile pe care le-am prevăzut noi pentru transparență, unii dintre raportori au uh, pus pe un site uh, comun uh, toate documentele la care lucrau. Au fost resurse foarte utile și au dus la creșterea transparenței și cred că am fost deschizători de drum la Parlament în acest sens și poate că ar fi bine să facem asta într-un mod standardizat în următorul mandat. Am reținut comentariul referitor la uh, Uh, responsabilitățile ce țin uh, de piață. Trebuie să fim uh, prudenți și în același timp trebuie să avem această abordare prin care ne gândim că o companie dacă consideră că își va dăuna imaginii, nu va face ceva, deci va fi și ea prudentă și poate că putem să descurajăm anumite practici așa. Va trebui să găsim timp pentru a discuta în plus. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Sugerăm un termen pentru amendamente pentru 16 decembrie. Le vom discuta în ianuarie, pe 22, și apoi vom vota mai târziu în ianuarie. Dar uh, putem să extindem acest uh, termen pentru că noi controlăm uh, calendarul. Trec acum la anunțurile din partea președintei pe care le-am amândat, pe care le-am amânat mai devreme. Bun, anunțurile președintei. În primul rând, avizele referitor la omnibus, Lisban, lisabonizarea anumitor dir, uh, directive și regulamente. Comisia a propus două propuneri de adaptare la tratatul de la Lisabona, schimbând uh, procedura de, de la supraveghere la acte delegate sau de implementare. La nivelul ECON este vorba de directiva IMANI, uh, regulamentul privind, la, privind uh, contabilitatea și regulamentul privind statisticile. Ambele dosare au fost uh, transmise președintei ca raportor. Juri este competentă pe fond și are un program foarte strict care prevede votul pe 17 decembrie. Votul jurii se va baza pe uh, avizele comi fiecărei uh, comisii care trebuie să fie transmise pe 12 decembrie. Jurii a solicitat astfel de contribuții în uh, forma unei scrisori, deci nu a unui aviz. Însă asta ar însemna că nu există o poziție oficială econ, pentru că scrisorile nu sunt, lega, nu sunt votate în uh, comisie. Uh, în urma deciziei coordonatorilor vom, uh, vom elabora două avize formale într-o procedură accelerată numai în engleză. Programul este după cum urmează. Uh, transmiterea uh, proiectului de aviz este astăzi. Termenul pentru amendament este 4 decembrie la ora 5. Având în vedere uh, urgența situației, amendamentele pot fi depuse numai în engleză. Vom vota pe 9 decembrie la Strasburg. Este un, un subiect uh, interinstituțional, uh, ceva cu care mă ocup de obicei uh, ca președintă, deci bănesc că nu veți avea dificultăți uh, cu avizele. Dar dacă aveți observații, vă rog. În ceea ce privește trialogurile, uh, la CSDR am avut un scurt uh, trialog în noiembrie, am făcut progrese pe punctele rămase deschise, mai ales uh, cele ce țin de, uh, de conturi internalizate. Apoi, în ceea ce privește uh, condițiile ce țin de autorizări ale băncilor, uh, vor continua prin procedură scrisă înainte de următorul trialog pe 18 uh, decembrie. În ceea ce privește uh, soluționarea bancară, a avut loc ultimul trialog pe 29 noiembrie. Acord, se întrevede un, act, un acord în ceea ce privește uh, statele terțe Trialogul a revenit asupra subiectelor dificile ce țin de intervenție guvernamentală financiară, fonduri de soluționare și fondul de garantare a depozitelor, unde progresul a fost mai dificil. Sunt planificate noi trialoguri pentru mâine, pe 3 decembrie, dar și pentru 11 decembrie. În ceea ce privește mm, trialogul privitor la abuzul de piață, s-a ținut un trialog pe 28 noiembrie, bazat pe jurisdicție, formare și uh, instrumente de investigație. Implicarea s-a inclus uh, o definiție a tentativei uh, de uh, infracțiune în acest sens și în plus sancțiuni ce țin de publicare. Uh, se continuă lucrările la nivel tehnic pentru alinierea cu directiva, cu regulamentul privind abuzul de piață. Următorul trialog este în decembrie. Iată, ajungem la ceva la care chiar trebuie să ascultați. Trebuie să mă consult din nou cu comisia sub regula 70 a regulamentului de procedură referitor la amendarea directivei 2003-71 și 2009-138 privind uh, autoritatea uh, pentru pensii și uh, ESMA și acorduri de credit ce țin de proprietăți rezidențiale, CARP. Cu alte cuvinte, Omnibus, Omnibus 2. Am să dau cuvântul lui uh, Burkhard Balz. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații scurte. Cred că putem fi de acord cu acordul uh, ajuns la Omnibus 2. Cred că am făcut progrese în acest sens. Omnibus 2 schimbări, directiva Solvency 2 care a fost discutată sub uh, raportorul Peter Skinner în mandatul trecut trebuie să adaptăm ambele directive, uh, trebuie să le punem în aplicare, mă scuzați, pe 1 ianuarie 2016 și cred că modificările făcute prin Omnibus 2 ne permit să permitem intrarea în vigoare a acestor uh, directive. Uh, garanțiile pe termen lung erau ceva ce trebuia să mai rezolvăm. Cred că am găsit uh, o soluție uh, cât se poate de rezonabilă. Ne-am decis pentru o soluție eficace și practică. Cred că pachetul de măsuri se va asigura că asigurările um, în condiții de piață dificile, recunoaștem acest lucru, și având în vedere contextul unor rate ale dobânzii sunt foarte scăzute, e bine, asiguratorii vor putea în continuare să ofere produse de calitate clienților și vor putea să-și continue rolul de investitor pe termen lung. De aceea sunt de părere că soluțiile pe care le-am găsit erau necesare și doresc să mulțumesc uh, în mod expres tuturor raportorilor din umbră pentru sprijin și colaborare. A fost uh, pe întreg parcursul lucrărilor o colaborare foarte uh, plăcută. Omnibus 2 corespunde condițiilor de piață actuale și mi se pare că este un progres esențial pentru mai multă securitate stabilitate și protecția consumatorilor pe piețele europene ale asigurărilor. După cum spunea și doamna președinte, Consiliul la nivel Coreper a, a adoptat, a confirmat acest acord. Trebuie acum să a, trimitem la tradus aceste texte, va mai dura ceva timp, dar ar fi foarte bine dacă în februarie sau cel târziu în martie am putea vota acest uh, document în plen. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, Sven, were you asking for the floor? Sven, ai cerut să intervii? Da. De obicei, nu spun nimic uh, când e vorba de astfel de proceduri, însă aș dori să spun pe scurt că n-am văzut în viața mea ca Parlamentul uh, să trebuiască să-și schimbe poziția inițială atât de puternic. Între ultimele voturi de aici și rezultatul actual s-au prevăzut o serie întreagă de uh, facilitări și flexibilizări uh, în aceste prevederi care um, oferă mult mai multă marjă de manevră uh, asiguratorilor față de ultima prevedere. Este vorba de și o diferență de 267 miliarde de euro și cred că toată lumea trebuie să o știe. Este o diluare a, a, a siguranței oferite celor asigurați. Burkhard Balz a făcut referire la dificultățile de pe piață, ele sunt cât se poate de reale. Din păcate, măsurile adoptate nu urmează logica unei adaptări uh, unei adaptări corespunzătoare, ci reprezintă uh, dorințele lobiștilor din statele membre. Timpul foarte lung pentru acordul în Consiliu a venit, a, a, s-a datorat tocmai faptului că nu s-a ajuns la o poziție comună de adaptare pur și simplu, ci s-a dorit diluarea uh, legislației Solvency 2. Parlamentul a trebuit să se îndepărteze foarte puternic de la poziția sa inițială. Cred că, din punct de vedere al uh, protecției consumatorului, avem oarecare speranță pentru că la uh, dorința Parlamentului toate Uh, întreprinderile care folosesc aceste facilități trebuie să publice acest uh, lucru și pot să vă asigur că uh, noi ne vom asigura că se va crea această transparență totală și fiecare companie care folosește acest instrument va trebui să facă public acest lucru astfel încât consumatorii să știe care companii de asigurare au suficiente rezerve față de ceea ce cer Uh, prețurile pieței și care sunt cele care, uh, de fapt, nu mai coafează cifrele. Mulțumesc. Ok, uh, now... Președinta, acum pentru S și Peter Skinner. Este o reconsultare a comisiei. Și cred că de vreme ce am dat cuvântul unui raportor din umbră, se cuvine să dau cuvântul și celorlalți, Peter. Mulțumesc. Uh, sigur că ai vorbit de mine și a asociat numele meu cu cifre în miliarde. Știți că poziția mea a fost foarte consecventă de la început. Am dorit uh, o uh, analiză ex post în loc de o analiză ante. De asemenea, din punctul de vedere al SD-ului, am cerut norme foarte ridicate pentru consumatori și cred că nu putem să stăm acum și să criticăm ceea ce s-a realizat, uh, dat fiind că a durat ceva timp până să ajungem acolo unde suntem acum. Chiar dacă au fost, uh, uh, chiar sunt de acord că negocierile de ultim minut sunt cele mai dificile și totuși am avut un succes. Cred că alte uh, probleme legate de garanțiile pe termen lung au fost și ele încunate uh, de succes. Am uh, discutat fără să avem coliziuni cu alte țări forțând companiile care uh, au activitate foarte bună uh, în alte părți ale lumii să uh, înghită niște norme care să nu fie acceptabile. Cred că au fost niște negocieri încunate de succes și cred că am mers în direcția cea bună și nu ne-am îndreptat către Uh, riscul sistemic, ci în direcția exact opusă. Ne-a trebuit foarte mult timp să ajungem la această poziție. Uh, felicitări raportorului și raportorilor din umbră. Președinta. Mulțumesc. Nu a fost un uh, trialog ușor. A trebuit să ne menținem pe poziție 8 ore și, în plus, față de ceea ce am realizat, am realizat uh, ceva pe planul schimburilor interinstituționale și anume am uh, cooperat uh, în ceea ce privește directiva creditului ipotecar care va fi votată în plenară în decembrie. Dacă nimeni nu mai vrea să ia cuvântul și văd că așa stau lucrurile, să înțeleg că suntem mulțumiți că Omnibus 2, uh, uh, după finalizare, va merge în plenara din februarie, a doua uh, plenară din februarie. Nu am putut să includem totul în Omnibus 2, însă cine este pentru Mulțumesc. Cine este împotrivă? Verzii uh, sunt împotrivă, două voturi împotrivă. Mulțumesc foarte mult. Putem să trecem acum la uh, punctul 7 de pe agenda, de pe ordinea de zi, votul. Suntem gata de vot? să facem un test. Vă rog să introduceți cartelele de vot. Avem un vot relativ scurt. Putem să începem? Amendamentul 29 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat compromisul B în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă. Să verificăm electronic partea a doua. 15 pentru 22 împotriva respins. Trecem acum la amendamentul oral A. Presupun că este, spune președinta. Cine este pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze, nu văd. Suntem la amendamentul oral A. S și D. Vot electronic, vă rog. Amendamentul oral A. Respins. 16 pentru, 20 împotrivă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Să verificăm electronic. Am votat greșit, dar oricum e respins. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi cer scuze, nu văd bine în sală. Să votăm electronic 10. De data asta o, sper că o să votez bine. Am închis votul. Adoptat. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul C pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm electronic 45. Respins. E foarte greu să vezi în sala asta. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri, adoptat 15 pentru, împotriva abțineri, adoptat 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat 16 pentru, împotriva abțineri, adoptat 3 pentru, împotriva abțineri, adoptat 17 pentru, împotriva abțineri, Verificăm 17. Închid votul, s-a închis votul, adoptat cu multe voturi. 11, 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul A pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul oral B al S și D. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25 pentru împotrivă abțineri adoptat, 26 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 6 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 27 pentru, împotrivă abțineri adoptat. Amertesc 28 pentru împotriva abțineri adoptat. Votul asupra textului. Trebuie să votăm acum textul în varianta modificată, vot electronic. 26 pentru, niciunul împotrivă, 11 abțineri. Votul acum asupra eh, rezoluției legislative. Închid votul. 25 pentru, niciunul împotrivă și 11 abțineri. Nu intenționez să votez decizia de a începe negocieri cu Consiliul pentru că avem nevoie de o majoritate absolută și nu cred că suntem uh, suficient de mulți membri uh, prezenți. Nu o să luăm această hotărâre astăzi, poate că o să o lăsăm pentru luni la Strasburg dacă avem o prezență suficientă a membrilor comisiei. Trebuie să avem o uh, majoritate absolută. Comisia trebuie să voteze pentru. S-ar putea să fie respins. Pentru că raportorul nu a cerut un mandat în momentul ăsta și, prin urmare, nu supunem la vot. O să facem asta la Strasbourg luni. Bun. Ședința comisiei s-a încheiat. Mai.